Trecem acum la ultimul raport de pe ordinea de zi. Raportul Vasco Garza Mora privind multilingvismul, o un avantaj pentru Europa și un angajament comun. Aveți cuvântul. Obrigado, Sr. Presidente. A comunicação da Comissão intitulada Multilinguismo, um ativo para a Europa e um... Multilingvismul este o resursă pentru Europa și un angajament comun și ultimul din acest raport vine în urma unei serii de documente care au fost prezentate de Comisie, de Comisie Economică și Socială, unde multilingvismul era abordat din mai multe puncte de vedere subscriu în mod general poziției Comisiei în ceea ce privește avantajele competitive reprezentate de calitatea lingvistică și culturală a Europei și reiau importanța schimbului lingvistic, a schimbului de studenți. Limba este un factor de incluziune socială. Trebuie să subliniem importanța dialogului între popoare, luând în considerare și limba, cultura, istoria între țările membre și țările terțe. Este important să existe politici în acest sens Problema multilingvismului este relevantă și la nivel audiovizual, la nivelul dezvoltării profesorilor de limbi străine și trebuie să se ia în considerare importanța tuturor limbelor europene sau a limbilor vorbite în Europa chiar și latina clasică. În ceea ce privește predarea limbilor străine, limba maternă este esențială pentru o bună bază uh, în viață cu toții pot să aleagă liber. Toți cetățenii pot să aleagă liba în care vor fi educați copiilor. Uh, Există țări în care există mai multe limbi oficiale și apoi o serie de limbi regionale și trebuie întotdeauna să putem învăța în limba oficială a statului respectiv. În raportul meu subliniez importanța limbilor regionale și minoritare pe care importanța o respect și aceste limbi nu trebuie să mm, fie supuse unor prejudecăți. Nu există niciun punct în raportul meu care să fie incompatibil cu respectul acestor limbi. Există există principii care au legătură cu principiile fundamentale, libertatea cetățenilor, principii importante pentru Uniunea Europeană, dar principii care nu se regăsesc uh, peste tot și Parlamentul European nu trebuie să cedeze. Uh, în El Pais de astăzi, la pagina 37, acolo unde Curtea Supremă a spus că trebuie să se arate că importanța învățării în limba maternă, municipalitatea catalană nu respectă această hotărâre a Curții Supreme. Există deci un fel de protecționism a naționaliștilor și este un lucru de neacceptat. Are legătură cu drepturile fundamentale și și cu principiul uh, subsidiarității, ca să nu mai luăm în considerare faptul că e vorba de principii stabilite și consacrate în textele Parlamentului și Consiliului, care nu pot fi puse sub semnul întrebării. Alternativa presentă prezentată, prezentată trebuie să fie respinsă și trebuie să se adopte raportul meu, așa cum s-a făcut în Comisia Cultură cu 17 voturi pentru 3 împotrivă. Uniunea Europeană trebuie să fie un loc al respectului democrației și multilingvismului și nu de marginalizare și excludere. Trebuie deci să subliniem importanța acestor limburi. Domnul Michel, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor, domnilor deputați, în primul rând îi mulțumesc mulțumesc domnului Grasamura pentru raportul din proprie inițiativă cu privire la multilingvism. Acest raport susține abordarea comisiei și pune accentul pe calitatea uh, predării și învățării limbilor străine pe abordarea uh, integrată și pe diversitatea lingvistică, permițând în același timp uh, înțelegerea între oameni, de asemenea pun accentul pe mass media, pe traducerea literară, literară și pe schimburile uh, cu țări terțe. Împărtășesc punctul de vedere al raportorului și anume că multilingvismul are un impact uh, foarte mare asupra vieții cotidiene, având în vedere abundența de comunicare, mobilitatea tot mai mare și uh, alte aspecte. Uh, învățarea limbii martene plus două limbi străine și alte aspecte rămân pentru noi părți foarte importante ale multilingvismului. Abordarea noastră se clădește pe această bază și vizează să includă grupurile cele mai vulnerabile din societate. Mă refer la cei care părăsesc uh, studiile, imigranți și așa mai departe. Noi ne multiplicăm eforturile pentru a um, multiplica învățarea de către uh, migranți și uh, cei în vârstă. De asemenea, subliniez uh, că metodele adecvate de predare sunt uh, foarte importante, iar noile tehnologii, precum internetul și altele, oferă posibilități multiple de a atinge aceste grupuri țintă și de aceea metodele de învățare trebuie să se adapteze. La nivel european, programul de uh, învățare continuă uh, um, include și aceste aspecte de multilingvism, iar limbile oficiale europene, limbile regionale și minoritare și celelalte limbi vorbite în lume sunt uh, avute în vedere. Nevoile lingvistice ale cetățenilor noștri în contextul creșterii mobilității și a migrației uh, este fundamental pentru ca limbile naționale să fie stăpânite și pentru ca um, societățile să, să se existe integrare în societate limbile regionale și minoritare și carta uh, privind aceste uh, limbi este mm, definitorie. Mă bucur că Parlamentul se exprimă în acest uh, aspect al multilingvismului. Vă mulțumesc! Mulțumim și la acest, rap- acest raport va fi votat mâine și astfel am epuizat punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Următoarea Uh, reuniunea va avea loc mâine, 24 martie 2009, de la ora 9, de la ora 11.50, de la 12 la ora 13 uh, și de la 4 la 8. Uh, ordinea de zi este pe internet. Ședința se suspendă. Noapte bună!